oamenii încă mai intră în sală. Vă mulțumesc pentru prezență. Am avut o reuniune comună cu Comisia Cont. Am discutat uh, probleme legate de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene prin dreptul penal, însă acum am început reuniunea LIBE și a venit momentul să adoptăm ordinea de zi a reuniunii LIBE și să fac anunțurile în calitate de președinte. Vreau să vă anunț în primul rând că delegația la Agenția UE a Drepturilor Fundamentale din Viena, uh, care a avut loc, care trebuia să aibă loc în februarie 2013, a fost amânată. Vă anunț că trebuie să le spunem bun venit uh, domnului, uh, doamnei Roberta Mezzola, noua membră LIBE, PPE din Malta, membru plin al comisiei noastre. Bun venit în comisia noastră. Și îi spunem bun venit și membrului supleant, domnul Franco Frigo, un membru al grupului S și D din Italia. Ne bucurăm de aceste noi prezențe în comisia noastră. Cum, după cum am convenit uh, în rodina coordonatorilor, îi numim și pe raportor. Domnul Carlos Coelho, Coelho a fost numit raportor pentru regulile de supraveghere a granițelor maritime externe în contextul cooperării externe cu Agenția uh, Europeană pentru uh, gestionarea cooperării la granițele externe. Doamna Veronique Mathieu Uyon a fost numită raportoare pentru protocolul împotriva producției ilicite și a traficului cu arme de foc. Am uh, primit o solicitare de acces uh, ușor la documentele Comisiei Libe. Avem acum uh, un, acest proiect care se află în faza pilot. Libe participă la desfășurarea acestui proiect pilot. Avem și uh, un uh, anunț legat de Eh, limbile de lucru ale Comisiei Libe. Nu avem un regim complet. Lipsesc bulgara, ceha, daneza, estona, lituaniana, letona, slovaca și slovena. Știți că acestea sunt limitele sălilor de reuniune. Ne cerem scuze pentru că nu putem avea un regim lingvistic, lingvistic complet. Trecem acum la um, vot și anume la punctul 4. Vă amintesc că aveți nevoie de cartelele de vot. aceia dintre dumneavoastră care nu au cartela de vot uh, sunt rugați să mă anunțe ca să putem să ținem cont de dumneavoastră. Domnul Crista Trentafilidis se pare că nu are cartela de vot. Vom ține cont de votul dumnealui. Votăm la deamentele proiectului uh, de propunere de rezoluție al Comisiei IMCO strategia UE în materie de securitate cibernetică, un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat. Avem câteva amendamente libe pentru această propunere de rezoluție. Vom vota amendamentele care au fost depuse de mine în numele comisiei noastre, comisiei libe. Dacă sunteți gata, putem începe. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 4. Pe pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. Vreți să verificăm electronic? Eu cred că a fost respins. Să verificăm oare? Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Acum cred că acesta este adoptat. Haideți să verificăm electronic amendamentul 5. Votul este deschis. Votul este închis. 22 la 22. Nu funcționează. Dar ați votat da. Și dumneavoastră ați votat da? Votez un vot pentru S și D și un vot pentru din partea GUE și un vot împotrivă. Ar trebui să fie adoptat pentru că avem un vot pentru în plus. Avem 24 la 23, de fapt. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Verificăm electronic amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Dacă este corect ce văd pe ecran. Cine este pentru 9? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 10. Votul este deschis. Votul este închis. 24 de voturi pentru. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Nu, devine caduc amendamentul 11 pentru că am votat amendamentul 10. Cine este pentru amendamentul 12? Împotrivă? Abțineri? Iarăși verificăm. Amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 13. Votul este deschis. Votul este închis. 25 de voturi pentru. Este adoptat. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. Cine este pentru? abțineri, împotrivă, abțineri, se respinge, cred. Amendamentul 16, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 16. Votul este deschis. Închis. 25 de voturi în minus. Este respins. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm încă o dată. 18. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 19. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 21 pentru, împotrivă, Abțineri? Cred că este respins. Haideți să verificăm. 21. Votul este deschis. Votul este închis. Este la limită 24 de voturi pentru, 24 împotrivă. Avem încă un vot pentru se anunță din sală, deci avem 25 la 24. Deci 21 a fost adoptat. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins acesta. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm electronic, 25, votul este deschis, votul este închis, se adoptă. 27 500 pentru. Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. 27. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic 28. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu cred că este adoptat. 31. Cine este pentru? Verificăm 29 dacă doriți. 29 supunem la vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. A fost respins. Este mai bine să verificăm electronic pentru că nu toată lumea ridică mâna. Și de aceea e destul de complicat să ne dăm seama de rezultatul votului. 31. Cine este pentru? 31 verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 32 de voturi împotrivă. Este respins. Electronic vote. Haideți să uh, trecem la votul următor. Tot vot electronic. Uh, la 30, spune președintele. 30. S-a deschis votul. Now closed. S-a închis votul. 29 eh, împotrivă, 19 pentru, se respinge. 32, s-a deschis votul. S-a închis. Și s-a și respins. 33, eh, s-a deschis votul. Now closed. S-a închis votul. 29 uh, la 11 uh, se respinge. 34 uh, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 35. S-a deschis votul. Now closed. S-a închis. Se adoptă. Cu 38 mm, la 8. 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 38 pentru. Ă, s-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis. Se adoptă. 39 pentru. Ă, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 40. 40 a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 42. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vom avea un vot pe părți la 43. Prima parte. S-a deschis votul. Se adoptă. A doua parte s-a deschis iarăși votul. S-a închis. Se respinge. 44. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 45. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 46. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 47. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. 48. S-a deschis votul ți a închis. Te adoptă. 49. S-a deschis votul. S-a închis. Te adoptă. 50. S-a deschis votul. S-a închis. Te adoptă. 51. Deschidem votul ți a închis votul. Se respinge. 5-2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 54. Nu, 53 se scuză președintele. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 54. Mi se spune că s-a retras. 55 atunci. Să deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 56. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 57. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 58. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 59. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 60. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 61. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 63. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 64. Caduc. S-a adoptat 63. 65. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. Se adoptă. 67. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 68. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 69. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 70. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 71. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 72. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 73. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 77. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 78. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 75. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 76. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. A, da, la 25, deci. Doamna Vergia, ă, doamna Vergiat a schimbat votul. Ce noroc. Deci se adoptă. 79 pentru. Vai, se scuză președintele, deschidem votul. S-a închis. Aceeași regulă se aplică? pentru că e foarte la limită adoptat. 81. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 83. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 80. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Domnule Protasievici, un amendament oral, un mic amendament oral al meu. În loc de Eurojust, vreau să avem Europol. Un mic, mic amendament oral. It, it, is a slight, it is a slight oral amendment. Da, ce amendament oral? De ce nu BCE? Doar trei uh, litere se schimbă. Suntem de acord cu acest amendament oral? Vom vota. 84. Uh, s-a deschis votul. S-a închis. Domnule Chiriacos, sunteți împotrivă? Atunci se respinge, domnule Protasievici. 85. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 86. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 87, vot pe părți. Prima parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Domnule Chiriacos, da, se respinge. 89 cu vot pe părți, prima parte, sau 88, nu, era identic 88. Mi se șoptește că 88 și 90 um, se votează împreună, pentru că sunt identice. S-a deschis votul, s-a și închis. Se respinge. 89, vot pe părți, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Foarte clar. 91. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 92. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 94. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 93. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 95. S-a deschis votul. nu 96 nu e caduc? Revenim la 96. S-a deschis votul. S-a închis. Un vot în plus? Atunci se adoptă. 95. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 97. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 98. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 99. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 100. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Mulțumim tuturor, ne-am încadrat perfect în timp. Mulțumesc pentru cooperare. Nu, nu e vot final pentru că sunt amendamente la un raport IMCO. Mulțumesc. which I mean the only way to sort it out without checking, checking, check, check, check, check.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 un plaidoire, un plaidoire pour le café. Deuxième une opportunité. Venga, vamos. Colleagues, we move on. Move on to point number... Dragi colegi, trecem mai departe. Avem punctul 5 de pe ordinea de zi. Iată ce ne spune punctul 5, valorificarea cloud computing în Europa, to unleash, să uh, dăm drumul la cloud computing. Ce titlu? Am avut o reuniune deja pe 20 februarie, un prim schimb de opinii pe acest subiect. Și e un conflict de competențe între ITRE, juri și LIBE. Uh, acesta, de fapt, a fost soluționat în aprilie și LIBE e comisia relevantă pentru protecția datelor, pentru tot ceea ce ține de impactul cloud computing și uh, uh drepturi fundamentale, cooperare polițienească și judiciară.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 sunt uh, ușor bolnavă și voi încerca totuși, dar voi încerca totuși să vorbesc. Dacă s-ar putea ca în sală să se vorbească mai încet, aș putea și eu să mă aud pe mine însă. Doamna Sargentini vă cere ajutorul și îl merită. Vă rog frumos să faceți liniște în sală. Eh, dank u wel, voorzitter. Normaal gesproken eh, praat ik zo'n zaal wel... Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba aici despre un aviz pentru articolul 50 al Comisiei Libe, care se adresează ITRE. Dar trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile. Habar n-am. Ceea ce știu eu este de fapt că această comunicare a Comisiei privind uh, problema cloud computing a ajuns la Parlament. Comisia INCO a, de, a votat deja. Acum a ajuns la noi și vă spun deschis că amendamentele vor putea fi prezentate până pe data de 10 iunie la prânz. Toată săptămâna este marcată de această dezbatere legată de cloud computing. S-a organizat un atelier Cloud Computing and Security pe, data, pe mâine. ITRE uh, va participa. In the European, uh... Eu uh, aș începe prin cloud computing și contribuția acestuia la economia europeană. Dar ar trebui să fie ancorat corect uh, pentru ca acest cloud computing să fie sigur, să nu, există, să nu existe scurgeri pentru ca datele cetățenilor să fie bine protejate. Această um, problemă ar putea fi suficientă de seducătoare pentru cetățeni, pentru întreprinderile neeuropene, dacă am putea să le protejăm datele atrag atenția mai ales asupra acestor aspecte legate de protecția datelor și informațiilor uh, sensibile. Fiscul, de exemplu, uh, înregistrările dintr-un, dintr-o bancă, dintr-o școală sau din domeniul asigurărilor și așa mai departe, sunt informații personale care trebuie să fie bine protejate. Trebuie ca aceste informații, comunicările legate de cloud computing să fie aprofundate în continuare și să se concentreze pe drepturile de bază, pe drepturile fundamentale ale Europei și pe obligația, obligativitatea ca noua directivă să respecte uh, această protecție a datelor personale. Acesta este un ultim punct al avizului meu Vă cer de asemenea să acordăm atenție necesității de a veghea întreprinderile europene împotriva ceea ce eu aș numi uh, folosirea datelor. Avem o audiție în cadrul Comisiei Libe pe acest subiect în cadrul căreia specialiștii uh, ne vor explica faptul că trebuie să protejăm datele nu numai împotriva infractorilor care doresc să le aibă la dispoziție, ci și împotriva propriilor noastre autorități și ale autorităților statelor membre care dispun de o marjă legală deocamdată pentru a utiliza aceste date într-un mod sau altul, pentru că li se par importante pentru ele, pentru a lupta împotriva terorismului și așa mai departe. Iată de ce fac trimitere la un regulament al Uniunii Europene din um, anul 1996 care presupune colaborarea cu entitățile străine atunci când acestea desfășoară activități pe care noi le considerăm ilegale, cum ar fi boicotul, boicotarea schimburilor cu Cuba, de exemplu. După părerea mea, ar trebui să aplicăm acest regulament și pentru cloud computing. Și un ultim punct, neutralitatea rețelelor. Comisia a propus să prezinte o inițiativă în acest domeniu. Mi se pare un lucru fundamental, deoarece dacă Europa dorește să dea importanță acestei uh, idei de cloud computing, toate întreprinderile trebuie să-și dezvolte inițiative echitabile. În, această, în acest aviz trebuie să fim atenți mai ales la dezbaterea din cadrul Comisiei cu privire la noile directive legate de protecția datelor. Sunt uh, curioasă să aflu care e părerea colegilor raportori fictivi. Ar fi și câteva amendamente pentru a da mai multă corporalitate acestui aviz, dar aș vrea să începem prin a asculta părerea colegilor. Mulțumesc! Now let's hear from Vom uh, asculta acum opiniile mai multor deputați. E vorba de un proiect de aviz. Dacă comisia dorește să mă um, uh, spună ceva Consiliului, o va putea face, dar vom începe prin a asculta asta pe domnul Filidis, Chiriacos Argentini, îmi spuneți? Domnule președinte, vreau să-i mulțumesc uh, domnei Sargentini pentru elaborarea acestui aviz pe o temă care nu este foarte ușor de abordat pentru mine, dar voi face tot posibilul pentru a face o treabă bună. Avizul Parlamentului European este foarte important pentru că, în opinia mea, comunicarea Comisiei uh, Uh, este puțin uh, părtinitoare sau unilaterală mai degrabă, nu abordează adevăratele provocări și riscuri pe care le presupune cloud computing-ul. De aceea mă bucur că doamna Sargentini se referă la aceste pericole în proiectul său de aviz. Trebuie să vorbim despre aceste chestiuni și să venim cu propuneri de măsuri pentru protecția drepturilor de protecție uh, a datelor a datelor stocate pe cloud. Trebuie să examinăm cloud computing-ul uh, din punctul de vedere, din priz, prin prisma viitorului regulament de protecție a datelor, pentru a vedea dacă sunt acoperite de acest regulament riscurile specifice asociate acestei activități. Se pare că informațiile secrete um, sunt um, care sunt, sunt colectate din Statele Unite se fac prin cloud. Eu aș vrea uh, să știu în ce mod regulamentul din uh, proiectul de aviz uh, se asigură că aceste date colectate prin cloud sunt uh, cercetate cu respectarea drepturilor de proprietate. Doamna Indveld are cuvântul. Domnule, la viață privată, mă iertați. Domnule președinte, eu salut proiectul de aviz al doamnei Sargentini subscriu la acest aviz. Vom veni cu amendamente, dar doar pentru a consolida și a aprofunda textul. Ne-a preocupat foarte mult timp uh, problema guvernelor străine care ar putea avea acces la datele europene. Acest fenomen uh, a fost um, amplificat de uh, cloud computing. Trebuie să fim conștienți și de um, latura sumbră a acestui uh, fenomen. Trebuie să denunțăm atitudinea pasivă a Comisiei Europene um, Statele Unite au legea numită FAISA, care uh, permite accesarea datelor din uh, cloud prin uh, ordin judecătoresc. Dar eu cred că a venit momentul să folosim acest aviz ca stimulent și a Comisiei Europeană să folosească acest aviz al nostru ca stimulent pentru a începe negocierile cu Statele Unite, pentru uh, a se asigura că sunt protejate interesele europene. Nu trebuie să venim cu noi legi de protecție a datelor. Comisia are toate instrumentele de care are nevoie pentru a lua măsuri acum. Trebuie să discutăm aceste chestiuni cu americanii. Mai ales pentru că problema nu se pune doar cu Statele Unite, ci și uh, în privința relațiilor noastre cu alte state. Claudul este o evoluție um, foarte utilă, dar trebuie să ne asigurăm că drepturile noastre sunt protejate atât uh, offline cât și în uh, cloud. Mulțumim foarte mult, doamna Infel, doamna Sipă, la cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportoarei Deja am discutat la masa negocierilor despre acest uh, domeniu dificil pentru a vedea exact unde e punctul de plecare pentru noi în acest, uh, sub, pe acest subiect specific. Doamna Sargentini a menționat un aspect esențial. Discutăm despre cloud computing uh, prin perspectiva șanselor, dar să privim și riscurile uh, Cloud computing nu înseamnă că datele mele sunt salvate acasă la mine pe calculator, ci undeva în lume. Adesea sunt date sensibile, după cum spunea uh, doamna Sargentini. Sunt uh, date legate de sănătate, de situația financiară, de impozite și trebuie să vedem exact unde sunt stocate aceste date și cum putem să garantăm protecția acestora, dincolo de orduri și directive. Deci trebuie să existe o siguranță de facto. Acest lucru este foarte important important. După cum spunea și doamna Intveld, există state în care există legi sau există state în care chiar fără legi pot fi accesate aceste date cât timp uh, stocarea ține de răspunderea statului respectiv. Și Mm, e o problemă și cu hecuirea acestor uh, date. Așa că, fiind un domeniu foarte sensibil, trebuie să găsim standarde de siguranță și să garantăm că cei care uh, salvează datele în cloud au o răspundere specială și ar trebui de asemenea să ne gândim dacă în orice domeniu în care e necesară stocarea de date, cloud computing-ul e singura posibilitate. Mai sunt și alte opțiuni. Oricum, dezbaterea se anunță a fi una interesantă. Mulțumesc! Vielen ah, yes. Mr. Zitstra. I, I guess... Domnul Zilstra are cuvântul, dacă i-am pronunțat corect numele, spune domnul președinte. Da, domnule președinte. Din Friesland sunt și așa se pronunță numele meu. Ik wil mevrouw eh, Sartini complimenteren met dit uitstekende stuk. O felicit pe doamna Sargentini pentru mm, acest document cu adevărat excelent. Toate subiectele importante au fost eh, reluate în document, securitatea rețelei eh, și așa mai departe putem să mai vorbim despre ele în contextul directivei de asemenea, însă am o întrebare. O întrebare legată de impactul care ar apărea în caz de pană. Ce ar însemna acest lucru? Vreți să spuneți prin aceasta că atunci când există uh, o pană uh, ar fi mai importantă decât în cazul uh, unei instalații tradiționale, atunci când vorbim despre cloud computing? și um, serviciile de teledetecție, de detecție la distanță sunt totuși diferite. Eu cred că e o problemă pe care trebuie să o consultăm cu atenție și să o discutăm. Utilizarea prestatorilor de serviciu și a prestațiilor de serviciu în acest uh, sens este justificată, date fiind uh, exigențele pe care le-ar putea um, avea cetățenii în ceea ce privește relația cu autoritatea care trebuie să le acorde o anumită protecție în cadrul Uniunii Europene, trebuie să știm în ce măsură există o siguranță efectivă pentru um, a prelucra informațiile în străinătate. Toată lumea este interesată și aș vrea ca acest punct să fie în continuare aprofundat o altă observație, de fapt două ultime observații din partea mea. Ca pentru orice propunere de această natură, aș vrea să știu care este temeiul juridic. Am putea să discutăm îndelung, pentru că pentru astfel de propuneri se utilizează temeiul juridic al principiului de subsidiaritate, despre care am vorbit deja astăzi, care uh, ține de comisie și de de comisie ține de asemenea uh, posibilitatea de a face o propunere. Nu știu dacă este cazul și în, această, în acest domeniu, pentru că prestările de servicii la distanță um, ar adăuga, cred, anumite aspecte. Mă preocup mă preocupă articolul 114, armonizarea legislației privind uh, achizițiile publice. dacă 114 este un articol în care am putea introduce absolut orice. Mă gândesc că, că ar trebui să uh, facem și niște amendamente. Domnul Fos. Mulțumesc. Mulțumesc raportoarei pentru prezentarea acestui raport scurt și la obiect. Foarte bun. E important să avem protecția datelor în sine și să menționăm explicit acest subiect, dar să mergem mai departe de atât, pentru că avem regulamentul de bază cu privire la protecția datelor și trebuie să vedem exact cum încadrăm acest subiect acolo. Oricum, e important că protecția datelor e menționată explicit aici, dar, în opinia mea, acest lucru e oarecum și de la sine înțeles. În ceea ce privește situația consumatorului, în regulamentul pentru protecția datelor și în raportul lui Jan philip Albrecht încercăm să stabilim asumarea răspunderii în acest nou context foarte complex de distribuire a rolurilor. Deci încercăm să facem o sortare Acest raport conține elemente corecte și e bine că se face trimitere la accesul autorităților sau anumitor state la date. Această problemă nu este doar o problemă de cloud, ci o problemă generală. Și putem să o menționăm în acest raport. Dar nu e neapărat nu sunt neapărat criterii limitate la cloud. Deci trebuie să ne gândim ce e acceptabil și ce nu. La punctul 5, de exemplu, aș merge mai departe la a doua liniuță. Nu e vorba doar uh, de aplicarea legii cu privire la datele de pe cloud sau accesarea datelor de pe cloud, ci mai de mult decât atât. În opinia mea, drepturile fundamentale și respectarea acestora reprezintă un lucru de la sine înțeles. Trebuie să veghem la respectarea drepturilor fundamentale. Sunt um, lucruri care uneori uh, nu par uh, um, utile, nu, nu, nu par util să fie menționate, dar e bine să le avem totuși în text, ca să înțeleagă toată lumea. Mi se pare că textul, așa cum e el formulat, e chiar bun și mulțumesc raportoarei pentru asta. Vielen Dank. I don't see any further members. Mulțumesc. Mai doresc, mai doresc să intervină alți membri în discuție? Eu m-am gândit că poate ar dori să intervină reprezentanții Comisiei sau Consiliului. Aveți cuvântul, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, mă numesc Mederius, reprezint comisia în acest uh, dosar. Nu știu dacă avem uh, alături de noi colegi de la Digi Just, Just sau de la DG Market. În primul rând, uh, vă mulțumesc pentru că mi oferiți ocazia de a reacționa la acest proiect de raport al Comisiei Libe. În general, salutăm principalele puncte ale raportului, voi face câteva comentarii și voi analiza documentul punct cu punct. Fără discuție, cloud computing-ul aduce multe beneficii în privința competitivității, creării de locuri de muncă și uh, creșterii economice nu e nevoie să revenim asupra acestui subiect care este acceptat în general. Dar aici, la punctul 1, se vorbește despre riscuri și provocări semnificative. Aș spune că da, există riscuri și provocări, dar că ele nu sunt chiar atât de semnificative. Există riscuri și uh, provocări legate de drepturile fundamentale și, într-adevăr, uh, acceptăm acest punct în raport. La sfârșitul uh, primului punct, în ultimul paragraf, se vorbește despre um, cazurile în care se cauzează perturbări. Noi nu credem că e relevant acest lucru. Perturbarea prin uh, cloud computing va fi mai mică, în, um, mai redusă decât în serviciile obișnuite informatice. Punctul 3 se referă la uh, obligațiile și răspunderile părților. Există cel puțin două părți implicate în uh, cloud computing, utilizatorii și furnizorii. Furnizorii pot fi de multe feluri. Acest alineat se referă la activitățile furnizorilor. E vorba de o abordare unilaterală uh, Trebuie să încercăm să analizăm ambele laturi, ambele părți implicate. În privința punctului 4, utilizarea serviciilor de cloud de autorități publice trebuie să uh, fie analizate în separat. E adevărat, trebuie să creăm o subcategorie de autorități publice în contextul parteneriatului european pentru cloud computing și să în, creăm un set de cerințe aplicabile autorităților în termen de achiziții de astfel de servicii de cloud computing. Există tot felul de formulări, precum trebuie să fie garantate, trebuie să fie um, împiedicate anumite fenomene. realitatea este că e aproape imposibil să garantăm sau să prevenim vreun fenomen. Eu nu pot garanta că nu-mi va fi jefuită locuința. Eu pot să iau măsuri pentru a mă asigura, pentru a încerca să mă asigur că nu voi fi jefuit, dar nu pot garanta că nu voi fi jefuit. Nimeni nu poate garanta acest lucru. De aceea aș recomanda să creăm un fel de um, să introducem un fel de măsuri de atenuare a riscului, de scădere a riscului, pentru că acestea ar fi mai realiste. În privința punctului 5, mă bucur că se face apel la comisie să um, să creeze o comunicare referitoare la cloud computing. În comunicarea din septembrie se spune că până la sfârșitul anului 2013 Comisia va raporta în privința evoluției setului de măsuri din cadrul acestei strategii și că va veni cu propunerile necesare. Din septembrie, Comisia a început să lucreze foarte activ la acest dosar, să se consulte cu părțile interesate, mai multe uh, direcții generale ale Comisiei sunt implicate în aceste eforturi. Punctul legat de îndrumările pentru a ne asigura că se respectă protecția datelor la nivel european. Direcția noastră generale sunt uh, implicate în aceste eforturi condițiile în care se pot accesa datele din cloud, condiții limitative. Acesta reprezintă un subiect important și care intră în uh, atribuțiile Digi Justiție. Accesul datelor, la datele din cloud de către entități străine și interne, naționale. Da, putem să ne luăm măsuri de protecție legale și tehnice. Dar poate ar fi bine să precizați mai clar despre ce fel de măsuri de protecție vorbim. Garantarea neutralității rețelelor și a serviciilor. E un lucru important, dar care nu privește neapărat cloudul. E vorba de un subiect mult mai amplu pe care îl putem discuta dar nu este un subiect care se referă neapărat la cloud computing. Propunerii de, pro, propuneri legate de accesul la conținutul legal, care nu trebuie să fie restricționat. Da, un punct important pe care Comisia îl analizează în momentul de față. O altă chestiune pe care doream să o subliniez este că am început dialogul internațional cu colegii noștri americani în mod special. După cum știți, am început am început discuțiile privind parteneriatul uh, transatlantic de uh, investiții și comerț. Avem destul de multă marjă de manevră pentru a discuta aspectele aduse în discuție astăzi cu colegii noștri americani. Mă voi opri aici și mă întreb dacă mai sunt colegii mei de la comisie care doresc să intervină. Nu, deci nimic mai mult uh, din partea comisiei și vă mulțumesc. Președintele, ne apropiem de sfârșitul timpului alocat pentru acest punct de pe ordine de zi. Deja au venit uh, reprezentanții Observatorului uh, European pentru Protecția Datelor, domnul Peter Hastings, și asistentul dumnealui. Vă rog așadar să aveți intervenții scurte, pentru că trebuie să ascultăm și concluziile raportoarei domnului Sargentini, reprezentanta Comisiei. Uh, Voi fi foarte succintă, domnule președinte. La punctul 5 uh, din aviz, liniuța 4, condițiile în care uh, datele pot fi accesate și garantarea neutralității rețelelor. E un subiect foarte important de natură orizontală. Cloud computing nu e un domeniu nou în sine, e un mod de a uh, stoca, de a salva datele um, și condițiile sunt deja prestabilite în legea națională. Dacă cloudul nu e pe uh, teritoriul statului uh, Uh, unde se aplică legea, atunci avem Convenția de la Budapesta care ne poate ajuta mai uh, departe. Așa că să ne gândim puțin la uh, această chestiune orizontală. Nu ar fi, nu și-ar avea locul în altă parte? Mulțumesc. Aș fi dat cuvântul și președinției irlandeze, dar nu e cazul. Doamna Sargentini poate să uh, spună că, ce concluzie are. Iren die zegt uh, uh, het onderwerp wat u aansnijdt of het aspect wat u aansnijdt, dat zou... Toată lumea spune că tema pe care o abordați trebuie să fie tratată orizontal pentru că depășește simpla problema cloud computing-ului. Este adevărat, însă acest aviz este un răspuns la o comunicare a Comisiei, nu-i așa? Și în acest răspuns se spune că cloud computing-ul este foarte limitat. Ceea ce încercăm noi să facem este să arătăm care sunt celelalte aspecte implicate pentru a ajunge la un cloud computing securizat. Prin urmare, cred că este important să continuăm să-l menționăm și, de fapt, acest lucru încercăm să-l facem. Dragi colegi, domnul Trafilidis, mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat. Cred că suntem pe aceeași lungime de undă. Același lucru este valabil pentru doamna Infel, care ne ajută în multe ocazii. Am luat notă de intervențiile dumneavoastră și cred că vom reuși să vedem cum trebuie să funcționăm pe viitor și cum vom putea obține informații privind uh, Uniunea Europeană în legătură cu anumite activități. Doamna Sipel, de asemenea, vă mulțumesc pentru că am avut deja ocazia să discutăm aceste probleme și, probleme și suntem pe aceeași lungime de undă în legătură cu anumite probleme specifice. Una dintre ele se referea la impactul crescut în cazul perturbărilor posibile. Sunt bucuroasă că ați pus aceste întrebări pentru că mi-ați dat ocazia să răspund la ele kans dat iets groots. Riscul perturbărilor grave este redus prin cloud computing, dar dacă există ceva care ar putea soia razna, atunci impactul va fi enorm. Unele dintre sisteme uh, trebuie uh, în continuare aprofundate. Banca ING din um, țările de jos, de exemplu, uh, a fost atacată uh, DDoS și toate sistemele de plată ale acestei bănci, chiar și contul meu personal, de exemplu, au fost anulate. Însă, acesta este un aspect de care ar trebui să fim conștienți. Stocarea informațiilor în statele membre sau în afara acestora, în cadrul Uniunii, da, în legătură cu acest subiect pot să vă spun că dacă protecția datelor ar fi aplicată, atunci n-ar fi niciun fel de problemă dacă datele respective ar fi stocate altundeva decât uh, în țara respectivă, mai puțin în cazul în care ar fi alte norme stabilite. Ceea ce vreau să fac eu acum este să răspund comunicărilor comisiei care a prezentat avantajul economic al cloudului. Însă acest avantaj trebuie ancorat în anumite norme, reguli care să permită funcționarea corectă a cloudului și de asemenea să furnizeze anumite avantaje. Domnule Fos, ceea ce vreau să vă spun este că nu toate datele sensibile reprezintă date ale persoanelor, ale indivizilor. Nu, există și dosare, dosare importante pentru siguranța unui stat, în ceea ce privește ordinea publică, de exemplu. Deci nu este vorba neapărat de date personale și drepturile fundamentale, este un lucru evident. Ceea ce aș spune eu în legătură cu aceasta este uh, că uh, trebuie să fim foarte clari în momentul în care vorbim despre aceste probleme. Și încă două observații în legătură cu intervenția uh, reprezentantului DigiConnect, care a pus o întrebare legată de garanțiile juridice sau tehnice. E bine, ambele sunt importante. Trebuie să le protejăm prin limitarea accesului Trebuie să limităm din punct de vedere juridic, uh, inclusiv pentru propriile noastre autorități și pentru cele din țările terțe. Practic, ambele trebuie protejate în același timp. Sper că am răspuns uh, prin exemplele pe care vi le-am dat, în special prin acest crah bancar din uh, țările de jos. Mă, vă mulțumesc, domnule președinte, și da, sunt uh, satisfăcută de amendamentele pe care ni le-ați prezentat. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Sargentini, pentru efortul pe care l-ați depus pentru a depăși dificultățile situației dumneavoastră. E un subiect complex, tehnic. Nu e vorba doar de aspectele tehnologice ce țin de cloud computing, ci și de provocările juridice pe care le are Parlamentul în față. Mulțumesc tuturor! După cum uh, v-am spus, cu o oarește întârziere ar trebui să trecem mai departe, urând bun venit reprezentanților uh, Autorității Europene pentru Protecția Datelor, AEPD. Domnul Peter Hastings e alături de noi. Bine ați venit! Și uh, domnul asistent Butarelli. Nu, domnul director adjunct, mă scuzați. Invitații noștri ne vor prezenta raportul anual pe 2012 al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și fără alte trenări trecem uh, direct la prezentări. Avem 40 de minute alocate acestui subiect și sper să avem parte și de o discuție. Domnule Butareli, mulțumesc, domnule președinte. Raportul anual e prezentat la Comisia Libe mai întâi, uh, dintr-un motiv uh, foarte justificat. Mandatul se termină la jumătatea lui ianuarie anul viitor, așa că acesta este probabil ultimul raport prezentat de echipa noastră. Următorul raport pe 2013 va fi mm, prezentat de cei ce uh, ne vor lua locul. ...2012 a fost un an uh, plin de evenimente și am uh, depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăți eficiența organizației noastre în acest climat de austeritate. Cu ajutorul părților interesate interne și externe, am reușit să depunem eforturi considerabile. Au participat și membrii uh, ai comisiei dumneavoastră și le mulțumim pentru efort și pentru implicare până la sfârșit. Rezultatele au fost prezentate în decembrie și au generat obiective ferme pe termen uh, scurt pentru 2013, dar au reprezentat și o fundație solidă pe termen lung și evoluții pe termen lung. Am identificat uh, obiective strategice, un plan de acțiune, valori nucleu și tot anul trecut am adoptat și reguli interne de procedură care acoperă toate activitățile AEPD. Mesajul meu este următorul. Instituția a ajuns la maturitate în 2012, de fapt, despre asta este vorba. De-a lungul lui 2012 am stabilit noi repere în ceea ce privește supravegherea și consultarea numărul instituțiilor europene și numărul corpurilor europene crește și, și activitatea noastră de supraveghere crește. Uh, am interacționat cu mai mulți ofițeri de protecția datelor ca oricând. De asemenea, ne-am uh, străduit să consolidăm rolul acestor ofițeri de protecția datelor. Am uh, avut activități de training, de sensibilizare, Practic, le-am întins mâna acestora. Multe agenții au participat la aceste activități și multe agenții în continuare înregistrează progrese cu respectarea normelor în vigoare pentru protecția datelor. După cum uh, am spus, sunt necesare eforturi pe mai departe. De-a lungul consultărilor pe noi măsuri legislative, am reușit să emitem mai multe avize formale, multe, de fapt, acoperind cele două sfere de competențe ale comisiei dumneavoastră. Subiectul cel mai important, fără doar și poate, a fost revizuirea cadrului de protecție a datelor e un punct prioritar pe ordinea de zi în continuare. În acest sens, ați uh, primit avizul din martie și mm, informații despre ce s-a întâmplat de atunci. Și știu că țineți cont de aceste evoluții în discuțiile pe care le purtați. În domeniul libertății, securității și justiției, um, se situează, de fapt, mare parte din activitatea noastră de consultanță. E vorba de piața internă, de serviciile financiare, de sectorul de sănătate, lucruri care în 2012 au devenit subiecte de tratat la ordinea zilei. Și în acest sens au existat mai multe propuneri legislative. Am interacționat așadar cu uh, Parlamentul, cu Consiliul, dar în diferite etape și cu Comisia. Știu că și pentru dumneavoastră e foarte importantă revizuirea cadrului de reglementare pentru protecția datelor. Vreau să fiu subțint și în același timp vreau să subliniez că e nevoie de o protecție mai eficientă, o protecție consolidată. Acest lucru a devenit astăzi foarte important la nivelul tuturor politicilor uh, comunitare. Există factorul globalizării și al dezvoltării tehnologice, lucruri care ne afectează pe noi toți în viața de zi cu zi. Din acest motiv avem nevoie de protect, o protecție mai bună, e nevoie de o relație de încredere cu întreprinderile, privacy by design și așa mai departe. În unele mesaje pe care le-ați ascultat, vi s-a spus că toate aceste lucruri costă foarte mult. Dar dacă implementăm uh, noțiunea de privacy by design într-o etapă incipientă a oricărui demers, vedem că automat costurile, cad, uh, costurile scad uh, substanțial. De fapt, avem și o problemă cu atingerea obiectivelor 2020 Uh, dacă nu ne ținem de niște reguli foarte clare de protecție a datelor. Avem uh, piatra de temelie, acum e rândul Parlamentului să fie ambițios și să ia deciziile necesare. Dacă e să discutăm despre agenda digitală, impactul cloud computing și al altor noi tehnologii reprezintă subiecte foarte importante. Am uh, ascultat dezbaterea anterioară despre cloud computing. E un subiect pe care noi l-am tratat anul trecut și pe marginea căruia am oferit uh, input prețios. În ceea ce privește cooperarea cu autoritățile de protecție a datelor, autorități naționale, dar uh, și alte foruri. Rolul acestora ia amploare și pe măsură ce se va contura noua arhitectură de supraveghere pe viitor, va trebui să vedem exact cum evoluează lucrurile. Ieri am avut onoarea de a uh, mă întâlni cu raportorul pe regulamentul uh, Europol. E un exemplu de bună cooperare, unde într-adevăr vor exista rezultate. Și din... pot să vă spun că Giovanni Butarelli vă voi oferi alte detalii despre uh, supraveghere detaliată, după care, desigur, vă stăm la dispoziție pentru orice fel de întrebare. Eu știu că dumneavoastră ați primit raportul, că aveți și un rezumat uh, succint al acestuia. Nu vreau să repet lucruri inutil. Văd că Axel fost uh, de aprobator din cap. Deci uh, vă convine situația. Domnule Butarele, aveți acum cuvântul. Um, as in... Mulțumesc. Domnule președinte, așa cum am uh, explicat în raportul nostru, uh, care are 40 de pagini cu tot cu uh, expunerea de motive, veți vedea că am descris principalele activități ale noastre din ala EDP din 2012, care capătă amploare pe zi ce trece. Am explicat cum va funcționa pe viitor principiul răspunderii în contextul protecției datelor. Am început deja să integrăm această abordare în supravegherea administrației europene. Am uh, invitat uh, toți șefii de agenții să înceapă măcar să analizeze cum ar putea folosi instrumentele uh, acestea, cum ar putea administrația europeană să folosească instrumentele de care dispune pentru a respecta regulile. Suntem uh, pregătiți să discutăm cu ei acest aspect al integrării instrumentelor în uh, activitățile administrative de zi cu zi. De asemenea, vrem să simplificăm formalitățile și procedurile administrative pe viitor. Deși considerăm că instituțiile și organismele sunt responsabile, Uh, noi uh, încercăm să monitorizăm totuși respectarea regulilor. Anul trecut am stabilit noi repere în mai multe domenii de activitate și uh, suntem mândri să constatăm că noile noastre politici au avut efecte pozitive. Anumite agenții fac progrese foarte bune în conformitate cu regulamentul 45 pe 2012. Există totuși anumite domenii în care trebuie să se facă mai multe eforturi. Noi uh, continuăm să consiliem uh, autoritățile pe anumite teme. Vom uh, avea patru îndrumări pregătite până la sfârșitul acestui an în legătură cu activitățile de comunitare, cu procesarea datelor personale ale persoanelor fizice care au acces la site-urile instituțiilor și organizațiilor europene și uh, pe tema securității procesării datelor, în special în legătură cu uh, telefoanele mobile, smartphones și tabletele. În legătură cu rolul uh, ofițerilor de protecție a datelor, am făcut anul trecut un uh, sondaj pentru a vedea care este rolul ofițerilor și cât de bine se respectă regulile. Uh, Concluzia acestui exercițiu uh, au, a fost inclusă într-un raport disponibil public. Se pare că uh, ofițerul de protecție a datelor este, are o poziție foarte bine stabilită și monitorizăm îndeaproape activitățile, activitățile uh, acestor persoane. Am uh, obținut 119 notificări de verificări prealabile, 71 de avize de verificări prealabile, Sunt deosebire de uh, anii trecuți în care um, am primit foarte multe astfel de petiții. Um, noi ne-am adresat în 2012 agențiilor europene. Uh, Un mesaj important pe care vreau să vi-l transmit este următorul. Când am început uh, activitatea, uh, eram foarte în urmă în ceea ce privește uh, verificările prealabile ex post. De aceea am decis că vom accepta notificări ex post, chiar dacă nu aveam un temei legal adecvat. Acum se apropie de sfârșit această etapă și, așa cum am anunțat anul trecut, vedem că organismele și instituțiile europene au uh, avut la dispoziție suficient timp pentru a uh, notifica operațiunile existente de la uh, înființarea AIDP în 2004. Prin urmare, începând din iulie anul prezent, doar notificarea noilor procese vor fi acceptate. Va fi acceptată. Avem rezultate interesante și în ceea ce privește reclamațiile. Am primit 86 de reclamații. 40 dintre acestea au uh, impus uh, o investigație mai aprofundată. Suntem încântați de asemenea să vă împărtășim rezultatele inspecțiilor pe care le-am făcut. Am inspectat 15 instituții europene și facem tot mai multe vizite la instituțiile europene atunci când uh, suspectăm uh, o lipsă de implicare, lipsă de respectare a regulilor sau o uh, comunicare insuficientă între instituțiile respective și AIDP. Această nouă procedură a ajutat la sporirea conștientizării Uh, legate de regulamentele care există și uh, suntem și în procesul de uh, cizelare a procedurilor de inspectare. Facem inspecții nu doar în domeniile în care am oferit îndrumări, ci și în uh, sectoare în care vrem să verificăm uh, cum stau lucrurile. Furnizăm îndrumări în privința uh, supravegherii, uh, aplicăm principiul răspunderii și ținem cont de protecția datelor, suntem selectivi. Vă, vă rog, vă rog să nu vă adresați tot timpul AEDP-ului. Mai bine este să vă adresați întâi ofițerului uh, de protecția datelor, să solicitați consilierea acestuia. S-au făcut eforturi și în privința uh, punerii la punct a procedurilor de consultare Anul trecut am adoptat îndrumări, însă nu le voi descrie aici. Voi trece imediat la principiul necesității și proporționalității. Încă o dată, în domeniul um, libertății, securității și justiției, domeniul um, în care am, am cu privire la care am emis mai multe avize, vom um, continua să continuăm uh, punerea în aplicare a reformei Europol. Și vom continua negocierile cu state terțe în privința acordurilor de protecție a datelor. Vom uh, spori cooperarea cu alte autorități de protecție a datelor pentru a promova o protecție a datelor consecventă în întreaga Europa. În privința Eurodacului, noi suntem în continuare secretariatul grupului de coordonare. Anul trecut am pregătit un plan standardizat de inspecție la um, legat de um, punctele de, de acces. Am uh, pregătit și un raport de activitate care este disponibil uh, marelui public. În privința sistemului VIS, grupul nostru de coordonare a avut prima reuniune în noiembrie anul trecut. Acum uh, grupul a primit sarcina de a supraveghea derularea sistemului, funcționarea acestuia și să analizeze toate activitățile acestuia, inclusiv uh, externalizarea anumitor servicii. În raport veți regăsi și rezultatele excelente ale atelierului privind protecția datelor, un atelier uh, care a avut loc împreună cu uh, organizații internaționale, nu doar la nivel european. În concluzie, revenind la problema supravegherii, intenționăm uh, să lansăm un nou um, exercițiu de evaluare a situației Vom uh, încerca să creștem conștientizarea la toate nivelele de management din uh, Uniunea Europeană. Dar principalul mesaj pe care vrem să-l transmitem instituțiilor europene este că protecția datelor trebuie să reprezintă un element permanent al bunei administrații, uh, pentru că ține cont de respectarea drepturilor fundamentale nu, și nu este menit a fi un obstacol în uh, îndeplinirea datoriilor. Mulțumesc, domnule Hastings și domnul Butarelli. Vom uh, deschide acum uh, discuția. Am două persoane pe lista de intervenții. Dacă mai sunt și alte persoane care doresc să participe la discuție, sunt rugate să se manifeste. Doamna Indvelt are cuvântul. Mulțumesc celor doi vorbitori pentru prezentarea făcută. Am două întrebări succinte. În ceea ce privește aportul dumneavoastră la strategiile elaborate în politicile comunitare, ați uh, spus câte avize ați dat. Măsurați însă și rezultatul oferit de aceste avize la final, când a fost deja gata elaborată strategia? Câte au fost, avize au fost preluate cu adevărat de Comisie, Consiliu și Parlament? A doua întrebare e și mai concretă. Se discută în ziua de azi foarte mult despre legea americană FATCA, pe care mulți ar dori să um, o reproducă în Uniunea Europeană. Știu că există discuții între Comisia Europeană și autoritățile americane pe acest subiect și că la Comisie îngrijorare este mare în ceea ce privește protecția datelor. Vreau să știu dacă AEPD a fost consultată pe acest subiect, dacă vă așteptați să fiți consultați și ce, dacă aveți o părere generală despre FATCA. Domnul Bronz are cuvântul. Mulțumesc. Se pare că în domeniul protecției datelor, politicile publice merg în același timp în două direcții opuse. Pe de o parte, Legislația în plan comunitar sau în planul statelor membre impune mai multe restricții organizațiilor private, companiilor private și indivizilor. De cealaltă parte, autoritățile publice profită de amenințarea terorismului, o amenințare pe care eu nu o subestimez, ca o justificare pentru a interveni mult mai mult în uh, sfera privată a indivizilor. De exemplu, în uh, Regatul Unit, unde poate dumneavoastră aveți o răspundere limitată, uh, Există o legislație recentă pentru, ca, pentru toată corespondența prin e-mail și pentru uh, toate paginile vizitate. Deci tot, tot ceea ce faci pe internet va fi înregistrat 2 ani de zile, nu doar uh, pentru uh, suspecții de acte de terorism, ci pentru toți indivizii, fără niciun fel de excepție. Informațiile astfel obținute includ și paginile de internet accesate de organizațiile politice sau uh, e mail ale celor activi din punct de vedere politic. În Regatul Unit, funcționarii publici sunt discriminați pe criterii politice. Datele obținute în această manieră ar putea fi utilizate nu pentru a uh, combate terorismul, ci pentru a perpetua acea discriminare politică, în așa fel încât, la final, rezultatul să fie concedierea acestor oameni. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai sunt alte intervenții. Așa că revenim la cei doi invitați sau, nu, aș sugera să ne axăm pe subiectul cooperării cu autoritățile naționale de protecție a datelor. Perspectivele prezentate mm, cu ocazia intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona oferă posibilitatea ca prin programul de la Stockholm să mergem mult mai departe decât ne-am fi așteptat în această etapă. A intrat în vigoare și Carta Drepturilor Fundamentale. Dreptul la viață privată este unul inalienabil și impactul uh, aderării la această carte este unul fundamental. în momentul în care trebuie să găsim un echilibru cu garantarea securității, există câteva inițiative cu privire la registrul cu numele pasagerilor, negocierile cu terțele state. Deci totul are un impact asupra dreptului cetățeanului la viața privată. Mi se pare însă că tendința în toate aceste sectoare este una de renaționalizare, nici de cum de europenizare. Mai degrabă a existat o tendință de renaționalizare și acest lucru pune presiune pe capacitatea autorităților naționale de protecție a datelor și nu pe, neapărat pe autoritatea europeană. Acestea trebuie să își uh, îndeplinească sarcinile când e vorba de PNR-uri, uh, PNR naționale și alte acorduri de acest gen. Așa că m-ar interesa foarte tare ce aveți de spus și pe acest subiect. Domnule Hastings, dumneavoastră mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte, mai ales pentru ultima dumneavoastră întrebare, la care voi reveni la finele intervenției mele. Doamna Indvelt menționa impactul consultării noastre, impactul avizelor noastre. Permiteți-mi să vă spun ce metodologie utilizăm. Am uh, creat-o în urmă cu câțiva ani, am aplicat-o constant și acum ne actualizăm uh, strategiile. Acum, strategiile noastre includ și uh, o evaluare a impactului. Facem un fel de inventar și analizăm uh, uh, ce e pe ordinea de zi la comisie, evaluăm cu roșu, verde, galben pe pagina noastră toate aceste demersuri. De cele mai multe ori facem o analiză care duce la adesea consultări informale repetate. Deci e un impact uh, inițial acesta. Și apoi uh, au loc alte consultări. După cum v-am spus, activitatea noastră e în dezvoltare acum. Cu actori noi și vechi. Urmărim impactul consilierii oferite pe măsură ce o propunere legislativă avansează. Deci nu doar la comisie, ci și la Parlament și la Consiliu. Iar la final, în raportul anual, veți găsi informații relevante despre evoluția înregistrată. Următorul pas ar fi să prezentăm totul în grafice, pentru ca lucrurile să fie foarte vizibile. Per ansamblu, pot să vă spun că rezultatul e unul încurajator. Nu câștigăm întotdeauna, dar uh, un rezultat de 80% ca impact, de două treimi, uh, e totuși un rezultat rezonabil. Asta se întâmplă la ora actuală, e o activitate în derulare. Pot să vă spun și că la ora actuală suntem implicați și uh, în mai multe cauze care au ajuns în instanță. Asta din cauza că inițial oferiserăm uh, consultanță. De când cu acordul PNR, un caz în care noi am fost uh, implicați în urmă cu câțiva ani, există o dimensiune cu totul nouă aici. Deci este consultanță cu efecte indirecte, cum s-ar zice, lucru care ne afectează și în instanță. Și știm că uh, curtea urmărește îndeaproape dosarul. Cu privire la FATCA, nu cred că există posibilitatea de a avea o fatca europeană. Dacă într-adevăr ă, va exista un asemenea demers, ne așteptăm să fim implicați. Deocamdată nu e cazul. Rămâne un subiect care joacă un rol ă, important, dar în plan național. Este pe agenda grupului 29 ă, și cooperăm cu aceștia. Ne îngrijează impactul asupra extrateritorialității, ne interesează respectarea proporționalității, totul prin prisma legii de uh, protecție a datelor. Da, vrem mai multă consistență la nivelul legilor de impozitare în Europa, dar fără excese. Am ascultat și intervenția despre Regatul Unit și toate acestea sunt lucruri relevante puse în context. Sunt de acord cu ce mi-ați spus dar nu pot să fac niciun comentariu cu privire la ce se întâmplă în Regatul Unit. Potențialul mm, monitorizării electronice excesive este unul periculos. Și da, ne-am oferit și noi uh, opinia în repetate rânduri. Giovanni Butarelli vă spunea că vom monitoriza, uh, vom încerca să vedem cum e utilizat internetul în rândul funcționarilor publici. Uneori, da, e nevoie de o oarecare monitorizare, dar și aici trebuie găsit un echilibru fin. Cu privire la comentariile președintelui în ceea ce privește autoritățile naționale mă scuzați, de protecția datelor și uh, impactul pe care îl are tratatul de la Lisabona. Un impact, un efect important al acestui tratat este faptul că uh, Carta Drepturilor Fundamentale a devenit un document obligatoriu la care UE a aderat, iar carta aceasta conține declarații foarte puternice care impun o supraveghere eficientă și independentă. Curtea uh, de Justiție a explicat în vreo două rânduri ce înseamnă independența. Aceasta impune însă și cooperare consolidată și eficientă în plan transfrontalier, totodată făcând ca autoritățile uh, naționale să poată interveni, sigur, ă, în măsura în care sunt dotate cu personalul necesar. Eu aș vrea să clarificăm aceste cerințe și dumneavoastră Trebuie să clarificați ce se întâmplă atât în materie de resurse, independență, ci și, uh, cât și prerogative. Și apoi să vedem ce se întâmplă și cu cooperarea consolidată. De fiecare dată când AEPD e implicată în activități de supraveghere, asta în sisteme uh, la scară largă, cu urmări vizibile în plan național, avem o abordare coordonată la Eurodac, la VIS, uh, în contextul Schengen și acum se propune și cu Europol. Cu noi, întotdeauna, elementul cheie va fi reprezentat de cooperare și de capacitarea autorităților naționale de a identifica chestiunile de importanță strategică. În acest sens, în grupul 29, ne axăm pe acele elemente care ne ajută să evităm de Cooperarea rămâne esențială. Așa privim și rolul nostru de mediator, de facilitator în uh, viitoarea arhitectură instituțională. AEPD va sprijini în continuare uh, protecția datelor și forul pentru protecția datelor în general. E un aspect esențial și sunt perfect de acord cu președintele când spune că o revenire la situația pre-Lisabona, o renaționalizare, e de rău augur și mi se pare că acum, din potrivă, trebuie să cooperăm mai strâns ca oricând. Mulțumesc, domnul Butareli. Câteva informații suplimentare în legătură cu FATCA. Grupul de lucru 29, uh, pentru articolul 29, am uh, adoptat un document care se referă nu numai la proporționalitate, ci și la alte puncte importante pentru dumneavoastră, precum temeiul legal și problema procesării datelor delicate. În privința îndrumărilor, ne vom concentra asupra funcționării instituțiilor și organismelor europene, desigur, și nu asupra activităților similare desfășurate la nivelul statelor membre. Aceste îndrumări sunt relevante și în termeni generali, pentru că ele se referă și la accesul la site-uri web, uh, chestiuni care pot afecta persoanele fizice. Nu numai uh, personalul european care este afectat de regulamentele interne. În final, în uh, privința cooperării, vă invit să accesați site-ul conferinței de primăvară a autorităților europene de protecția datelor, care a avut loc la Lisabona în urmă câteva săptămâni, pe acel uh, site www.2013springconference.org veți uh, găsi prezentarea noastră referitoare la subiectul adus în discuție de președinte de dumneavoastră, domnule președinte, și uh, am analizat și documentul uh, de consiliere al uh, grupului de lucru 29. Deci am, am explicat acolo de ce vom crește cooperarea în anii viitori și de ce încurajăm crearea unei rețele de cooperare între autoritățile de protecție a datelor, nu doar la nivel european. În în afară de uh, mecanismul de ghișeu unic menit să asigure consecvența, analizăm și modul în care putem coopera pe viitor în domeniul securității și justiției. Analizăm uh, unde se procesează datele și de către cine, ce se poate face pentru um, a reduce adunitate în multe activități de supraveghere acest document, repet, este disponibil uh, publicului larg și uh, cred că îl puteți consulta dacă vă interesează. Președintele, acum ne apropiem de acest uh, punct de pârnă de zi, de finalul acestui punct. Îi, ne așteptăm de prezentarea doamnei Conings de la Eurojust, dar înainte de a-i da cuvântul doamnei, are cuvântul doamna Indveld. În legătură cu FATCA, ați spus că e o chestiune ce ține de statele membre, însă s-au purtat discuții îndelungi între Comisia Europeană și autoritățile americane referitoare la un posibil acord transatlantic uh, de protecție a datelor în contextul FATCA. Vă pot transmite documentele pe care le-am obținut în acest sens și eventuale documente pe care le vom uh, primi de acum încolo. Ar fi trebuit să fiți consultați și dumneavoastră, deși Comisia nu a făcut-o. Statele Unite vor să revizuiască Convenția 108 a Consiliului Europei. Am impresia că, uh, spre surprinderea mea, Comisia are un fel de mandat secret de a renegocia. Uh, e o citină puțin fobică. Puteți clarifica? Da, Convenția 108 se referă la o revizuire la nivelul tehnic. Lucru care a fost făcut deja. Noi am fost implicați în acest proces foarte îndeaproape pentru o durată mai lungă de câțiva ani. Rezultatul este satisfăcător. Acum trebuie să adoptăm aceste rezultate. Avem uh, un mandat pentru Consiliu, avem o propunere a Comisiei, nimic nu e putră de acolo, nu e nimic suspect. Important este să asigurăm coordonarea și consecvența cu revizuirea pe care o va face um, Uniunea Europeană. Pentru că trebuie să intrăm într-un acord cu încă 40 de părți. În același timp și OECD-ul um, este supus la un exercițiu similar. În privința regulamentului FATCA, m-aș bucura să primesc documentele de care vorbiți, nu am fost consultați. Uh, Oficial, formal, consultarea noastră este necesară doar la adoptarea unei propuneri de către comisie. Se întâmplă, a început de mult procesul de consultare cu noi în alte probleme. În domeniul impozitelor și uh, vămilor, cred că e loc de mai bine și poate tocmai de aceea. Mulțumesc foarte mult, domnule Hastings și domnule Butarele, din partea AEPD. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați prezentat raportul anual al instituției dumneavoastră pe anul 2012. Vă spunem și la revedere. Și o salutăm pe doamna Michelle Conings, președinte al uh, Eurojust, ne va prezenta raportul anual al activității Eurojust pe anul 2012. Raportul îl avem la dispoziție și președinta acestei uh, instituții deosebit de importante, uh, care um, se ocupă de toate acțiunile, uh, toate agențiile legate de libertățile civile. Pentru următoarele 40 de minute vom discuta aceste subiecte cu doamna Conings, Vă cer deja mă, scuze pentru că va trebui să plec uh, înainte de finalul acestei reuniuni. Domnul Papa Nicolau va prezida ultimele minute ale acestei sesiuni de dimineață. Uh, programul meu de azi a fost uh, schimbat, uh, n-am avut ce face, deci vă rog să mă iertați pentru că voi pleca mai repede astăzi. Doamna Coning, să aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman, distinguished members of... Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, e din nou o plăcere pentru mine să vă ofer o vedere de ansamblu a raportului nostru anual pentru 2012 în urmă cu aproximativ 11 luni, 11-12 luni, uh, am reușit să lucrăm foarte bine împreună. O activitate dificilă, dar am norocul de a fi înconjurată de aproximativ 300 de persoane care uh, depun eforturi considerabile. Împreună formăm o echipă bine sudată și împreună facem tot posibilul pentru a combate criminalitatea în Europa și terorismul, cum putem noi mai bine, cu toate mijloacele care ne sunt puse la dispoziție. Această prezentare se referă la activitatea noastră operațională, dar aș vrea să subliniez că ultimele 12 luni au fost extrem de dificile. A fost un an al schimbărilor și provocărilor. Nici nu știu uh, dacă uh, a fost un an al uh, schimbărilor uh, uh, provocatoare sau al provocărilor schimbătoare. Și până la urmă sunt multe uh, subiecte în implementare. Mm, știu că actul normativ al Comisiei din 2009 trebuia implementat în, până în 2011, nu s-a întâmplat asta și există anumite consecințe. Trebuie să invităm mereu autoritățile competente din statele membre să își facă temere de casă. Avem inițiative în acest sens. Mai mult decât atât, avem și provocarea pusă de tratatul de la Lisabona cu privire la articolele 85 și 86. Asta din 2009 încoace. Mai ales anul trecut am uh, zăbovit mult asupra acestui subiect pentru a vedea exact cum va fi schimbat Eurojust prin prisma tratatului de la Lisabona și prin prisma creării funcției procurorului uh, public uh, european. Sunt multe lucruri în derulare și totul pe fondul crizei economice. Trebuie să ne descurcăm uh, având mai multe sarcini și mai puțin bani și noi fenomene de criminalitate. În ultimii ani am început să discutăm despre piraterie uh, maritimă, nu am avut, uh, am avut și primăvara arabă, cibercriminalitatea ia amploare și uh, avansează foarte rapid. Așa că noi trebuie să acționăm repede și eficient, ținând cont de aceste noi tendințe. Dar am și o veste bună. Uh, putem, iată, după toate aceste activități, să vă prezentăm niște cifre îmbucurătoare, în, pentru că în anul 2012 am avut 1533 de cazuri raportate, deci numărul cazurilor raportate a crescut cu 6%. Întâlnirile de coordonare judiciară au crescut și ele comparativ cu 2010. În 2011, de la 140 de întâlniri de coordonare, am ajuns la 204. Nu am reușit să menținem același ritm de creștere. Am avut 194 de reuniuni de coordonare anul trecut. Mai bine de 50% dintre acestea au implicat două sau mai, mai, trei sau mai multe state membre. Deci, reuniuni de coordonare, după cum vă spuneam. Mare parte dintre acestea vizau uh, uh traficul de ființe umane, crimă organizată, fraudă, am uh, continuat să creăm centre de coordonare. Anul trecut am deschis șapte noi centre și am uh, menținut uh, același ritm de creștere, acordând o atenție specială zilelor de acțiune, Action Days, cu un impact puternic al Eurojust. Am vrut să fim activi la fața locului, să fim văzuți în acțiune, uh, mai ales în ceea ce privește traficul de ființe umane, de droguri, um, o luptă pe care trebuie să o purtăm. În ceea ce privește echipa comună de anchetă, 62 de uh, echipe au fost finanțate anul trecut prin proiecte în anul 2012 am avut 143 de dosare înregistrate de candidaturi. Avem un secretariat uh, uh JIT de câțiva ani de zile, o echipă uh, comună de anchetă, pentru echipa comună de anchetă. În ceea ce privește mandatul european de arestare, am uh, înregistrat 250 de cazuri în care am uh, uh, asistat statele membre în așa fel încât să poată duce mai departe mandatul uh, european de arestare. Suntem uh, unici în Europa în ceea ce privește cooperarea uh, judiciară uh, coordina, coordonată. Uneori avem tendința să trecem cu vederea uh, acest lucru. Nu există un Arab just, un Asia just, uh, există doar euro just. Și noi facilităm uh, activitatea autorităților judiciare din statele membre, ajutându-le să identifice rețelele uh, de infractori și să contracareze, să oprească acțiunea acestora cât mai repede cu putință. Noi ajutăm sistemul să funcționeze cât se poate de lin. Acum 11 ani, când a fost uh, creat Eurojust, s-a considerat că e un proiect de SF judiciar. Dar iată că am dovedit că poate să fie un proiect cât se poate de realist. Și pentru uh, asta avem cifrele care arată exact cum facilităm noi cooperarea între statele membre și cum oferim noi sprijin acestora nu uh, aducem atingere suveranității naționale, ajutăm acolo unde e nevoie de noi. Aveți o copie a raportului, a raportului anual în față, așa că nu o să intru acum în toate detaliile. Vreau totuși să menționez un element revelator. E un caz Uh, pe care îl cunoaștem cu toții. E vorba de atacul lui Breivik în uh, uh, Norvegia, un atac terorist, însă al unui lup însingurat. S-a întâmplat în iulie 2011, au fost lansate două atacuri consecutive de către o singură persoană. Am fost implicați și împreună cu autoritățile norvegiene am facilitat uh, informarea judiciară, un lucru absolut necesar pentru a avea un uh, proces cu un uh, rezultat favorabil. Pe măsură ce procesul evolua, am văzut că au apărut foarte multe, că a fost nevoie de foarte multe informații de ultimă oră. De exemplu, nevoia de a avea Uh, informații cu privire la conturile bancare din Letonia, informații cu privire la uh, conturile din uh, Antigua. Și mulțumită intervenției colegilor din Letonia și din Regatul Unit, aceste informații au fost obținute foarte repede. Am avut nevoie de informații și din Polonia, informații care au întârziat puțin, a existat și un martor uh, important care a trebuit uh, uh interogat în uh, Franța și iată că de asta s-au ocupat colegii mei francezi. Și pentru că Regatul Unit și Spania au experiență în cazuri antiteror, um, intervenția, aportul acestor două state a fost unul extraordinar, pentru că au oferit expertiză, know-how, celor din Norvegia în așa fel încât să aibă un uh, proces care să se desfășoare uh, fără probleme. Mai ales că a fost un proces care s-a bucurat de atenția presei. A fost nevoie să existe și o audiere a martorilor în SUA. Și mulțumită ofițerilor de legătură Eurojust în SUA, am uh, luat legătura cu cei de la FBI. Trebuia să ne încadrăm și într-un calendar uh, judiciar. Dar iată că am reușit. Am reușit să ne încadrăm perfect în timp și am dat dovadă de eficiență maximă. Este un exemplu extraordinar de cooperare și de intervenție. Și în ceea ce privește, în ceea ce privește pe teroriștii uh, precum Breivik, uh, acei lupi singuratici, Îi rugăm pe cei din uh, statele membre să uh, ne ofere informații prețioase uh, în cazuri similare, de exemplu atacul de la Toulouse sau în Belgia a avut loc un atac la Scharbe împotriva unui imam și la Frankfurt împotriva un, a doi soldați americani. E nevoie de un schimb de bune practici pentru a verifica exact dacă sunt adoptate toate măsurile necesare și tot ce facem va avea un impact la fața locului. Am finalizat și două proiecte strategice cu privire la traficul de ființe umane, um, cu privire la traficul de droguri. Avem, uh, am numit zone prioritare de intervenție Vrem să avem o vedere de ansamblu ca să știm ce merge bine, ce merge mai puțin bine și unde uh, putem interveni în continuare. În aprilie 2012, nu mă scuzați, uh, am participat și la ziua antitrafic anul trecut și am putut să explicăm exact Uh, și în detaliu care este planul nostru de acțiune 2012 și 2012-2016. Uh, Am avut o activitate operațională și o întâlnire strategică și în Danemarca în martie 2012, pe timpul președinției daneze, axându-ne pe abordarea multidisciplinară în crima organizată. Să fim mai eficienți, să avem mai multe părți implicate, să avem un flux informațional mai bun și să combatem mai bine grupurile infracționiste. În octombrie, sub preștinția cipriota a Consiliului, am avut o reuniune cu 10 țări Uh, din sudul Europei cu autoritatea palestiniană, Libia, Egipt, Siria, Algeria, mă scuzați, uh, Maroc. Aceste state s-au întâlnit cu experți din uh, cele 27 de state membre, de la instituțiile europene, de la Eurojust. Împreună am vrut să vedem cum putem să consolidăm cooperarea judiciară între Uniunea Europeană și țările la sud de Mediterana, mai ales cu privire la Uh, extradare, la asistență judiciară uh, uh, consolidată, mai ales prin prisma terorismului, finanțării terorismului și traficului de droguri. A fost o reuniune care ne-a deschis ochii tuturor și ne-am dat seama exact care ne sunt prioritățile și unde trebuie, în ce regiuni trebuie să intervenim mai mult. În octombrie 2012 a avut loc un eveniment uh, similar, dar cu o delegație SUA, pentru a vedea exact cum putem să îmbunătățim relația transatlantică de data aceasta, mai ales cu privire la cibercriminalitate și anchetele în desfășurare. Mai bine de 40% din cazurile noastre impun, de fapt, o cooperare și o abordare transatlantică, deci trebuie să cooperăm cu Statele Unite. Așa că, bineînțeles că a fost util să avem un atelier uh, de lucru cu aceștia și să avem o abordare practică. Nu în ultimul rând, am avut loc o reuniune, o, a avut loc o reuniune strategică în uh, noiembrie și președintele Libe a fost unul dintre vorbitorii principali. E vorba de, a fost vorba de uh, transformarea Eurojust în contextul lisabonizării. Now, very, um... Foarte pe scurt, uh, voi dori să vă vorbesc despre chestiuni importante pentru Eurojust. Echipele comune de anchetă. Veți vedea, dacă citiți raportul, că în trecut aceste echipe au fost înființate pentru că ele joacă un rol foarte important în uh, aducerea rezultatelor bune. Am avut 62 de echipe în 2012 um, și uh, aceste echipe au uh, acționat în uh, problemele legate de traficul cu ființe umane și în traficul cu droguri. Ele reprezintă un uh, instrument judiciar foarte eficient și asigură o cooperare rapidă și orientată către obținerea de rezultate. Am observat că Regatul Unit, Franța, Germania, Belgia, Regatul Țărilor de Jos și Estonia au fost țările cele mai active care au participat de cele mai multe ori la uh, echipele comune de anchetă. Există un uh, secretariat al rețelei de echipe comune de anchetă. Am organizat o conferință Europol cu Eurojust uh, menită să aducă în aceeași sală toate um, persoanele implicate și um, cu bagajul lor de cunoștință și experiență. În plus, am, s-a dovedit a fi foarte util înființarea acestor echipe. Când nu uh, s-au uh, înființat echipe, cunoștințele au... Uh, acest lucru s-a făcut pentru că nu s au dispus de fondurile necesare. Uh, Din 2009, Comisia ne acordă un grant pentru înființarea de, de echipe comune de anchetă. Am uh, vorbit despre necesitatea acestui grant, care se pare că a fost oprit în octombrie anul trecut. Dacă nu putem finanța în continuare echipele comune de anchetă, vom uh, pierde un instrument extraordinar care ne poate asigura eficiența în combaterea criminalității transfrontaliere. Ați vorbit despre um, proiectul de nou regulament Europol. Uh, Acolo ne-a surprins faptul că s-a vorbit despre posibila finanțare a unor echipe comune de anchetă și în cadrul Europol. Ne-a surprins plăcut acest lucru. Noi am uh, transmis instituțiilor implicate mesajul de a fi uh, pe poziții, de a fi în alertă și uh, de a implica autoritățile judiciare și polițienești. Din 2009, prin echipele comune de anchetă, am uh, câștigat nu doar experiență, ci și încrederea organismelor care încearcă să combată activitățile infracționale. Avem uh, o rețea de secretariate ale echipelor comune de anchetă, le cerem tuturor să fie foarte vigilente și considerăm că Eurojust trebuie să mențină toate aspectele legate de echipele comune de anchetă, inclusiv finanțarea. În final, dar nu mai puțin important, voi uh, încheia așa cum am încheiat ce anul trecut. Ne-ați invitat să ne implicăm mai mult în activitățile Comisiei Libe. Noi v-am transmis un aviz scris în legătură cu proiectul de directivă asociată de confiscarea veniturilor din activități infracționale Am făcut și o compilație a rezultatelor uh, conferinței Eurojust de la Palermo din uh, mai anul trecut pe această temă și v-am transmis-o. Ne-am bucurat foarte mult să primim uh, în februarie vizita Comisiilor Libe și Crim și să participăm la dezbaterea comună organizată în martie de Libe și Crim în care am vorbit despre evoluțiile viitoare conform articolului 86 și, în special, conform articolului 86. Anul trecut am uh, fost nevoiți să ne gândim tot mai intens la viitoarele evoluții ale Eurojust. Uh, nu trebuie să pierdem în vedere sau să neglijăm articolul 85, care cuprinde printre punctele noi evaluarea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale de către aceste instituții a activității Eurojust. Am uh, transmis instituțiilor o notă în care am precizat că punem mult preț pe evaluarea din partea dumneavoastră. Sunteți un uh, o instituție foarte importantă, o instituție cu rol de legiferare și aveți și o răspundere democratică. Niciodată nu am uh, evitat uh, dialogul deschis cu dumneavoastră pe niciunul dintre punctele specifice și critice legate de activitățile Eurojust. Vom uh, continua la fel și de acum încolo. Trebuie să stabilim obiective la, la nivel înalt, să încercăm să simplificăm puțin um, colaborarea dintre instituții, cooperarea. La momentul de față, pe baza articolului 41, trebuie să avem uh, o evaluare externă a Eurojust. Conform articolului 41 al deciziei Eurojust, această evaluare externă trebuie să aibă loc înainte de sfârșitul anului 2014, înainte de anul 2014. Consiliul uh, își pregătește propriul raport, propriile concluzii. Comisia trebuie să facă un raport legat de articol, uh, conform articolului 13 al uh, deciziei revizuită a Consiliului să se va evalua dacă ne-am îndeplinit sarcină, dacă am fost eficienți, dacă ne-am atins obiectivele mult satisfăcător, dacă avem obiective specifice um, bine definite. E foarte, va fi foarte util um, raportul anual ca instrument de evaluare, dar de asemenea trebuie să ne asigurăm că nimeni nu interferează în activitățile noastre. Noi suntem monitorizați de autoritățile judecătorești și uh, activitățile noastre operaționale trebuie să se deruleze fără interferență din partea niciunei alte părți. În legătură cu articolul 86 vă pot spune că dezbaterea este acum foarte aprinsă pentru Comisia uh, a anunțat că va veni cu o, propună, cu o, o propunere, un proiect de propunere. În curând se vor pregăti documente noi. Tot ce se va face, se va face în sinergie cu partenerii existenți, actuali, cu autoritățile judiciare din statele membre. Vom uh, încerca să profităm la maxim și vă invităm um, să profitați de experiența Eurojust în coordonarea judiciară. Noi uh, ne vom concentra pe uh, infracțiunile legate de încălcarea intereselor financiare ale Uniunii. Vom încerca și o cooperare consolidată Nu există infracțiuni care sunt legate doar de um, interesele care ating doar um, interesele financiare ale Uniunii Europene. Ele întotdeauna au și alte ramificații. Dacă vorbim despre um, scara uh, economiilor, uh, trebuie să vorbim și despre serviciile care trebuie să fie împărțite, împărtășite, dar și uh, Uh, cunoștințele și experiența noastră trebuie să fie împărtășită. Cooperăm uh, cu statele membre și um, e adevărat că culegem și roadele încrederii pe care am um, reușit să o insuflăm și să o câștigăm în acești ani. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim, mulțumim că sunteți aici în calitate de președinte a instituției. Salutăm uh, activitatea dumneavoastră. Ne bucură faptul că ați înregistrat un asemenea succes și că, iată, a crescut uh, asistența pe care ați acordat-o cu 6,4%. Într-adevăr, traficul de ființe umane, traficul de droguri reprezintă probleme de actualitate. Acum îmi cer scuze, dar trebuie să cedez uh, Uh, conducerea reuniunii domnului uh, Papa Nicolau. El va conduce dezbaterea cu eurodeputații care doresc să intervină. So we continue our discussion with uh, questions from colleagues. Madame. Uh, continuăm uh, discuția acum. Cine dorește să intervină? Eh, Mr. Mr. Scuria first, then... Domnul Scuria, doamna Vergia și apoi domnul Bronz. Ah, sì, <clears throat> Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să îi mulțumesc, doamne președinte Eurojust, pentru acest uh, raport lung. Uh, referitor la activitățile din acest an. E un raport extrem de complet. De asemenea, și raportul furnizat în scris a fost uh, de aceeași natură. În ceea ce privește traficul de droguri, eu aș vrea să înțeleg mai bine un aspect, un aspect specific. Considerând că traficul de droguri provine într-o mare măsură din țări extra Uniunea Europeană și constatând că Eurojust are, are relații cu țări din Africa de vest sau din Balcani, aș vrea să știu cum se petrece această colaborare în regiunile respective. cum încercați să combateți traficul de droguri? Considerați că această colaborare dă roade? Considerați că se poate limita pe cât posibil intrarea drogurilor în Uniunea Europeană prin acest tip de uh, colaborare? Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Bercei vorbește. Vă mulțumesc pentru această îndelungată prezentare, doamnă președintă. Uh, voi fi, în ceea ce mă privește, concisă și voi merge drept la țintă. Rolul justiției și al colaborării judiciare este de a veghea la aplicarea legii în integralitatea ei anume să îi urmărească pe delinvenții, dar să urmărească și respectarea drepturilor fundamentale. În expunerea dumneavoastră n-am prea auzit vorbindu-se despre respectarea acestor drepturi. Sau poate a spus doar că e suficient să ne uităm la condamnările date de uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Există anumite derive în, uh, legate de combaterea terorismului și așa mai departe. Iată de ce, parcurgând raportul, uh, mi-am dat seama că nu am văzut prea multe informații în legătură cu acest subiect. Am văzut, în schimb, în ceea ce privește imigrația clandestină, vorbiți despre cooperare cu Franța mai ales în legătură cu un resortisant din Sri, Sri Lanka. Uh, Mărturisesc că în Franța cererile de azil uh, provenite din uh, Sri Lanka sunt acceptate în mică măsură și mi se pare că situația ar fi evoluat foarte mult în Sri Lanka. Ba chiar cred că s-a înrăutățit după masacrele uh, care au avut loc la Tamul în 2009. Iată de ce mi se pare că punerea în aplicare a tratatului de la, de la Lisabona și ca a Cărții Europene a Drepturilor Fundamentale conferă o responsabilitate specifică în acest domeniu. Și de altfel aș pune aceeași întrebare, termin imediat, domnule președinte, legată de cooperarea cu țările arabe. Deoarece și în acest caz, noi știm că drepturile omului nu sunt uh, chiar respectate și că funcționarea autorităților juridice încă mai are de învățat uh, de la Europa în acest domeniu. Vă mulțumesc. Mr. Bronx? Domnul Bronx. Nu sunt eu un entuziast al proiectului comunitar, dar cred că o instituție ca dumneavoastră ar trebui să fie răspunzătoare în fața Parlamentului European. M-aș fi gândit că uh, uh, oameni mai entuziaști ca mine ar fi apărut, nu-i așa, la această prezentare. Sper că nu vă sunteți uh, copleșită de această prezență sau mai degrabă de absență. Și acum, uh, am văzut uh, ce se întâmplă cu politica de azil. Ehm, nu m-aș îngrijora foarte tare că ehm, nu se mai primește, nu se mai oferă azilul. Cei care vin să ceară azil, până la urmă, rămân, cu sau fără aprobare. În raportul dumneavoastră menționați mandatul european de arestare și mi se pare că ați spus că au existat 250 de cazuri care au făcut obiectul unei executări rapide, după cum ați spus chiar dumneavoastră. Vreau să știu dacă aceste intervenții au fost însoțite de un proces la fel de rapid și uh, de uh, acordarea de cauțiune la fel de rapid. Mă interesează așadar acest rezultat exhaustiv, pentru că e important în lumina faptului că verificările judiciare uh, sunt acum mai degrabă procedurale și nu substanțiale, cel puțin în ceea ce privește Regatul Unit. Curțile de magistrați nu mai pot respinge uh, cereri decât pe motive procedurale și apar probleme din cauza faptului că există cauze cu dovezi dubioase cărora le, li se dă curs până la urmă. Acest lucru e problematic uh, în Regatul Unit pentru că înainte să se acorde extradarea, uh, candidatul trebuia să ofere uh, dovezi uh, cât se poate declare, ceea ce este absurd. Mulțumesc. Președintele, a treia întrebare vine din partea mea. Unul din 10 utilizatori de uh, internet devine victima fraudei, potrivit statisticilor. Uh, când uh, discutăm uh, frauda, când dezbatem subiectul fraudă pe internet, putem să avem uh, fraudă transfrontalieră, pentru că plata se face într-un stat, IP-ul e din alt stat. Deci e nevoie de coordonare și de mai multă cunoaștere. Mă interesează dacă Eurojust combate acest fenomen nou, dacă are o inițiativă în acest sens. Vă atrag atenția că timpul nostru este foarte limitat, nu mai mult de 5 minute. Vă dau cuvântul pentru concluzii, așadar. Mulțumesc, domnule președinte. Traficul de droguri în afara Uniunii Europene E un subiect important. Dacă urmărim uh, căile cocainei, heroinei și ale drogurilor sintetice, automat vedem că originea este America de Sud sau um, Africa de Vest sau Turcia ca țară de tranzit. Ține de activitatea noastră cotidiană. Noi nu putem stopa aceste fenomene dacă nu uh, coordonăm cu autoritățile judiciare din uh, aceste terțe state. De la începutul uh, Eurojust, din 2001, ne axăm pe relațiile externe și am început cu crearea unor puncte de cooperare judiciară peste tot în lume. Avem acorduri de cooperare judiciară gata semnate Practic, este garantat uh, cel mai uh, înalt uh, nivel de cooperare, mai ales prin magistrații de legătură. Avem unul din Norvegia, unul din Croația și unul din SUA. Și da, suntem acum în negociere cu FIROM, cu Croația. Croația va fi va juca un rol foarte important, mai ales că se alătură familiei europene. Deci ne interesează Balcanii de Vest. Cu America de Sud avem un memorandum de înțelegere uh, la Beret. Avem un punct de contact uh, cu portughezii și cu spaniolii pentru a uh, îmbunătăți astfel uh, cooperarea în regiune. Pot să vă dau o sumedenie de exemple de succes. Am avut operațiunea Tokyo, de exemplu, anul trecut, care a început în America de Sud. Din Africa de Vest ajungea în Europa și din Europa direct în Japonia, așa că operațiunea Tokyo. Am creat un JIT și am uh, efectuat uh, mai multe anchete, mai multe arestări, lucru care arată clar că uh, eforturile noastre au dat rezultat, chit că partea japoneză a fost parte observatoare. Și apoi, în anul acesta, pe 8 martie, 8 persoane au fost condamnate. Cea mai uh, grea sentință a fost de 18 ani pentru trafic de cocaină, de droguri, de alte droguri. Am avut 14 reuniuni de coordonare pentru a derula ancheta, o cooperare strânsă cu America de Sud, cu Israelul, cu Elveția și cu alte țări europene. Sper că asta vă satisface uh, întrebarea. În ceea ce privește justiția, cooperarea și drepturile fundamentale în activitatea noastră zi de zi ne ocupăm de aceste subiecte. Nu uh, urmărim persoane nevinovate. Bineînțeles că trebuie să, vine o, să vină o solicitare din partea unei autorități de urmărire penală și mai apoi ne implicăm. Nu intru acum în uh, detaliu cu privire la Sri Lanka, ce a fost înainte și după armistițiu. Întotdeauna a fost vorba fie de migrație ilegală, fie de finanțare uh, a terorismului. Avem uh, în rândul nostru cetățeni care sunt implicați în activitate criminală și uh, trebuie să avem uh, în vedere faptele acestora, să ținem cont de cerințele uh, juridice care se impun. Asta facem, de fapt, zi de zi. Cu privire la mandatul european de arestare, de fapt sunt 259 de cazuri, asta este cifra exactă, cu privire la uh, sentința aplicată și la eliberarea pe cauțiune. Noi suntem facilitatori, noi cei de la Eurojust. Noi nu mergem la proces și nu judecăm cauza. Ne interesează o execuție rapidă a mandatelor simultane de arestare și nu verificăm întotdeauna care sunt uh, sentințele emise. Am făcut o comparație în camera lorzilor. Într-un caz terorist, nu pot nega că o activitate teroristă este uh, nepericuloasă. Pentru o cerere de extradare uh, emisă în 2001, am avut însă nevoie de 11 ani pentru ca extradarea să fie acordată din Regatul Unit către Franța. În 2005 am avut nevoie doar de 10 zile pentru ca un suspect uh, de acte de terorism să fie extradat din Italia în Regatul Unit după uh, uh, un atac terorist. Deci avem o cale de urmat în momentul în care vrem să îi urmărim pe teroriștii uh, periculoși Avem articolul 17 cu privire la limitarea în timp. Și ne interesează și mandatele de, uh, arest, de arestare competitive. În momentul în care sunt emise mandate uh, deodată de către mai multe țări, atunci noi uh, verificăm care este situația. Avem linii directoare în acest sens pentru a vedea exact mm, către cine uh, trebuie uh, înaintat uh, cazul pentru eficiență maximă. Din nou, nu luăm decizii în instanță, nu ne prezentăm în instanță și nu uh, judecăm. Cu privire la fraudă, frauda este în top 3. Anul trecut a avut loc o uh, schimbare. A fost uh, traficul de droguri, uh, crimă organizată uh, și acum avem și uh, frauda. Iar în ceea ce privește cibercriminalitatea, vedem că frauda pe internet e favorita infractorilor, pentru că te folosești ca infractor de internet pentru rezultate optime și rapide. În acest sens am avut operațiuni de coordonare dar am fost extrem de angajați în uh, crearea centrelor uh, de combatere a cibercriminalității, găzduite de Europol, dar având menirea de a oferi o platformă multidisciplinară. Oferă posibilitatea de cooperare între autoritățile judiciare, Uh, sectorul privat. V-am spus, mizăm pe uh, o abordare multidisciplinară. Noi avem pe cineva care se ocupă de legătura cu Europol și această platformă pentru a vedea exact cum putem să ne uniformizăm uh, efortul. Deci avem o persoană de la Eurojust care o dată pe săptămână merge și uh, urmărește activitatea platformei de combatere a cibercriminalității. Asta ca să vă arătăm că ne interesează subiectul și că uh, vrem să mergem mai departe. Am creat chiar un grup de lucru special la Eurojust de cibercriminalitate. Sperăm ca într-o bună zi să fim pregătiți, pentru că se va ajunge la atacuri cibernetice. Asta este, mi se pare, următorul pas. Se vor folosi de internet ca de o platformă de uh, lansare de atacuri. Internetul în sine va deveni o țintă și uh, consecințele vor fi de necontrolat, așa că să fim pregătiți. Furtul și frauda pe internet sunt lucruri importante, desigur, dar mai mult decât atât, uh, trebuie să ne axăm pe ceea ce va uh, urma. Vă mulțumesc pentru atenție. Vreau să fac câteva anunțuri înainte de a încheia. Ieri a fost uh, negociat dosarul cu privire la uh, accesul la serviciile unui avocat. Vom vota în iunie la Comisia Parlamentară vești îmbucurătoare. Mulțumesc uh, președinte Eurojust pentru prezentare și pentru reacțiile la întrebările adresate. Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem. S-a încheiat sesiunea de dimineață și reluăm uh, lucrările la ora 3 fix.